contribuției femeilor valoarea pe care o merită. Mult succes acum cu această uh, zi. Acum vreau să urez bun venit uh, membrilor Parlamentului din Sri Lanka și Myanmar care sunt în vizită ca să, proced, uh, să studieze procedurile noastre de control și mai ales de control bugetar. Siamo onorati della vostra presenza. Suntem onorați de prezența dumneavoastră și vă urăm mult succes verbale. Procesul verbal și textele adoptate în a doua sesiune din aprilie sunt disponibile.